So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Stimate colegi, stimați colegi, este o bucurie pentru mine, în calitate de fostă președintă a Comisiei pentru Cultură, să vă spun bun venit la ședința noastră constitutivă. Văd multe fețe cunoscute, dar și o serie de fețe noi tuturor un cordial bun venit și sper ca munca noastră în Comisia pentru Cultură în următorii cinci ani să fie marcată de o cooperare bună și constructivă. Eu de 10 ani sunt membra Parlamentului European și atmosfera a fost întotdeauna una foarte bună. Declar ședința deschisă și doresc să vă amintesc tuturor că această ședință se transmite prin internet. Scopul este uh, alegerea prezidiului Comisiei pentru Cultură prin alegerea președintelui, respectiv a celor patru vicepreședinți, conform articolului 213 din regulament. Înainte de toate, trebuie să alegem președinta sau președintele și după aceea pe fiecare din cei patru vicepreședinți. Dispunem de interpretare în toate limbile oficiale, în afară de daneză și galeză. Trecem la primul punct al ordinii de zi. Alegerea președintei sau președintelui următorii uh, membri uh, supleanți ai Comisiei pentru Cultură participă doamna Zovco, care înlocuiește pe domnul Adimov, colegul Bernhuber îl înlocuiește pe colegul Polac, colegul Kohut îl înlocuiește pe Hannes Haide, colegul Colaia îl înlocuiește pe domnul Nisas și colega del Boscofield o înlocuiește pe colega Jean Bou. Colega Baldazar o înlocuiește pe uh, Gian Antonio și colegul Momaric îl înlocuiește pe colegul Slabakov. Există alte persoane care uh, sunt membrii supleanți și înlocuiesc un membru plin. Înțeleg că domnul Polac este prezent. În cazul acesta, uh, supleantul nu va mai vota. Există alte situații, alți membri supleanți care trebuie să înlocuiască uh, pe cineva, constat că nu e cazul. Doresc de asemenea să menționez că în cazul în care uh, s-ar opera vreo modificare, prezidiul trebuie să fie informat înainte de momentul votului. Deci dacă în ce privește componența celor care urmează să voteze se schimbă, secretariatul trebuie să fie anunțat. Vreau să spun că uh, cel puțin opt membri trebuie să fie prezenți, este cazul în mod evident, deci putem trece la vot pentru că avem majoritatea obligatorie. Propuneri pentru președinte. Doamna Șoidroba are cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Pentru mine este o onoare să propun în numele grupului PPE pe colega noastră Zabine Ferhaien pentru a conduce Comisia pentru Cultură. Mulțumesc foarte mult! Constat că Sabine Ferhaen este membru plin al Comisiei pentru Cultură. Este propusă de către grupul politic din care face parte și cred că în ce privește și declarația privind interesele financiare a completat acest document. Bun, în cazul acesta întreb dacă mai există și alte candidaturi. În mod evident, nu e cazul. În cazul acesta, o întreb pe Sabine, accepti această nominalizare și pentru că există doar o propunere pentru președinție, vă propun să o confirmăm prin aclamare. Să bine presupun că accepti alegerea în acest caz, te rog să vii și să mă înlocuiești.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 I also would like to say Și eu doresc să vă adresez mulțumiri pentru încrederea pe care ați manifestat-o față de mine în acest început de perioadă legislativă și eu cred că vom putea lucra um, într-o manieră pașnică și constructivă cum s-au desfășurat lucrurile și în anii trecuți. Eu sunt membră a acestei comisii de mulți ani Uh, am fost uh, și membru obișnuit, am fost coordonator, iată că acum uh, voi conduce această comisie și întotdeauna am lucrat într-o atmosferă prietenească. Äh, wir kommen jetzt äh, Trecem acum la alegerea primului vicepreședinte. Mi s-a uh, comunicat că următorii uh, membri ai Comisiei pentru Cultură participă uh, la vot. Vă întreb doar pentru că ei au fost menționați anterior. S-a schimbat ceva în ce privește componența votanților? Constat că nu pentru că înainte de fiecare vot trebuie să uh, fim informați dacă se schimbă uh, ceva în ce privește participanții la vot. Deci constat că nu s-a schimbat nimic, avem uh, posibilitatea de a decide, dispunem de mai mult de cel puțin 8 membri. Cine dorește să facă prima propunere? aș dori să propun ca un candidat pe colegul meu din partea verzilor, pe Romeo Franz. Constat că domnul Romeo Franz, care este propus din partea verzilor, conform sistemului de ont, verzilor le revenea acest drept. Este membru plin al Comisiei pentru Cultură, a fost completată și declarația privind interesele financiare și în legătură cu uh, codul de comportament adecvat. Îl întreb pe candidat dacă este de acord cu nominalizarea. Da, cu plăcere accept. Există alți candidați? Constat că nu. Și pentru că nu avem decât o propunere, putem să îl probăm pe domnul Romeo Franz prin aclamare. Vă adresez uh, sincere felicitări, sper să putem conlucra, puteți veni să vă ocupați un loc în prezidiu. Trecem acum la alegerea celui de-al doilea vicepreședinte și în acest caz trebuie să constat că nu există modificări în ce privește persoanele care votează, pentru că dacă se schimbă ceva trebuie să ne anunțați înainte de vot. De asemenea, avem participarea numerică obligatorie deci, vă invit să faceți propuneri pentru cel de-al doilea vicepreședinte. Conform sistemului de unt, îi revine această posibilitate grupului ECR. În numele grupului ECR aș dori să propun ca uh, doilea vicepreședinte Dați, adică a în Letonia a deținut uh, funcția de secretar de stat pentru cultură, dar uh, a lucrat anterior și ca manager pentru uh, Consiliul Britanic în Letonia. De asemenea, spuneam, a fost secretar general uh, pentru Comisia UNESCO din Letonia și a avut contribuții importante în lucrarea între UNESCO și Letonia. Mulțumesc pentru propunerea și prezentarea acestei candidate. Este nou uh, venită în grupul nostru și e bine să știm pe cine alegem. Constat că doamna ă, Dacia Mibardi, nu știu dacă am pronunțat corect numele, puteți să mă corectați, este membră ă, plină în ă, această comisie declarația privind interesele financiare și privind codul de comportament adecvat au fost completate. Puteți confirma acest lucru? De asemenea, vă întreb dacă sunteți de acord cu această propunere. Da, ă, da, accept ă, cu plăcere. Pentru că și în acest caz nu avem decât o propunere, putem să o alegem pe doamna Dacia Milbardi prin aclamare. În acest caz, vă felicit și pe dumneavoastră și sper să conlucrăm uh, bine, constructiv. De asemenea, vă invit să luați loc în prezidiu. Acum trebuie să alegem pe cel de-al treilea și al patrulea vicepreședinte, pentru că au existat unele discuții în uh, ce privește uh, acceptarea nominalizării conform sistemului de ont. Vă propun să întrerupem uh, aici alegerea pentru ca într-o ședință următoare să continuăm alegerea. În felul acesta uh, membrii uh, comisiei noastre vor putea să mai aibă o discuție pregătitoare. Nu aș vrea să ajungem uh, la momente tensionate în prima noastră întâlnire. Trebuie să acordăm șanse celor două părți să aibă un schimb de vederi pentru că în dimineața de uh, uh astăzi uh, au existat voci împotriva propunerii unui candidat sau al altuia. Există deci rezerve, de aceea vă propun să întrerupem aici uh, procedura alegerilor și să o continuăm săptămâna viitoare, respectiv peste două săptămâni. Petra, în principiu nu am nimic împotrivă pentru că, într-adevăr, ar trebui să avem un start bun, dar întreb conform regulamentului, uh, statutului nostru este posibil? Pentru că ar trebui să clarificăm acest lucru. Nu uh, doresc ca uh, mai târziu să se spună că nu am finalizat ședința constitutivă. Lucrurile stau în felul următor. Da, regulamentul permite. Noi ne-am constituit deja prin alegerea unui președinte și unui vicepreședinte. Iar în legătură cu amânarea, trebuie să luăm uh, decizia în comisie. De aceea am făcut această propunere, pentru a avea totuși uh, un uh, debut pașnic. În ședința pe care o aveam, vom avea la Bruxelles peste două săptămâni, am putea să continuăm. Este cineva împotriva acestei propuneri? Se abține cineva? În cazul acesta vom continua ședința constitutivă la ședința următoare, care va avea loc marți 23 iulie vom începe la orele 9, în perioada 9 până la 12.30 și după aceea de între orele 15 uh, uh, până la 18.30. Va fi pe 23, nu pe 22. Bun. Mai avem uh, câteva elemente de menționat. Doresc să informez uh, pe toată lumea că luna viitoare, 15 iulie, între orele 19-21, va avea loc o primă întâlnire a coordonatorilor Comisiei Cult la Strasburg. De asemenea, există un pachet de uh, bun venit legată de informarea necesară activității în Comisia Cult. Vă oferim și informații importante legate de activitatea noastră precedentă. Am pus în căsuțele poștale ale dumneavoastră eh, un asemenea pachet informativ. Doresc să mulțumesc și interpreților și uh, sper să putem uh, conlucra bine și constructiv într-o atmosferă plăcută. Sper să încheiem uh, ședința constitutivă pe 23 iulie. Mulțumesc!